nu dorește să facă niciun comentariu și declar de aceea adoptat procesul verbal al acestei sesiuni. Iar acum, declarația scrisă 70 719 uh, din 2009 din partea doamnei Iaroca, doamna Geringer de Odenberg, în legătură cu lupta împotriva cancerului de sân a fost semnată de către jumătate din deputații din Parlamentul European, deci în vigoarea articolului 123 această declarație va fi acum analizată și protocolul, procesul verbal va fi apoi anexat uh, procesului verbal al reuniunii noastre. Doamna Lin, aveți cuvântul. Mulțumesc. Da, Având în vedere declarația 71 în legătură cu cancerul de sân, știți că aceasta este cauză, o cauză frecventă a morții de moarte în um, rândul femeilor între 35 și 59 de ani. Dorim ca statele membre să lanseze programe de analiză și uh, depistare în toate domeniile care prevăd această, care țin de această boală. De aceea dorim ca această declarație să fie un pas înainte pentru ca să ne asigurăm că există o acțiune la nivelul Uniunii Europene astfel încât să putem uh, micșora consecințele negative ale persoanelor care se îmbolnăvesc de această boală. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Lin, și mulțumesc tuturor celor care au semnat această declarație. În cursul plenarei din 17 decembrie 2009, Parlamentul a depus uh, o cerere către Comisia Juridică pentru a ridica imunitatea domnului Michalski. Această cerere a fost înaintată prin intermediul avocatului de către un cetățean polonez.